Colleagues, we are starting again. It seems that our budgetary committee this day, today is in a very... Astăzi uh, suntem într-o așa stare de spirit de cooperare. Am început reuniunea cu o, comis- cu o reuniune comună cu Econ și acum facem o reuniune comună cu AFET și cu dezvoltare pentru a discuta despre Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă. Este o dezbatere care vine numai la timp. E foarte important să facem o evaluare, o evaluare critică a noului instrument care a fost instituit acum 2 ani, înainte de a-i da forma finală pentru următorul cadru financiar multianual 2021-2027. Așadar, nu mă voi lungi prea mult cu această prezentare introductivă, pentru că avem foarte puțin timp la dispoziție, 45 de minute. Interpreții ne-au îngăduit să prelungim cu 10 minute această reuniune și încă îi voi da cuvântul colegului Contombe pentru prezentare. Mulțumesc, domnule Lewandowski, și așa cum s-a spus, într-adevăr, aceasta este o foarte bună colaborare între trei comisii. De asemenea, voi fi concis ca să câștigăm timp pentru noi. Mobilizarea investițiilor private pentru dezvoltarea durabilă este fundamentală dacă dorim să îndeplinim SDG-urile, să atingem obiectivele de dezvoltare durabilă, trecând de la miliarde la triliarde, investiții care nu se pot realiza decât din sectorul privat. Succesul viitorului CFM va fi fundamental în acest sens. Parlamentul insistă prin legislație uh, și Parlamentul va fi profund uh, implicat în acest proces, dar au fost complicații de parcurs. Lucrurile nu au avansat așa de rapid cum ne-ar fi dorit inițial. Întrebarea este câte garanții au fost semnate, cu care parteneri și care au fost sumele și obiectivele. Ne-am dorit de asemenea să obținem informații mai mult privind raportul de evaluare al FSD pe care îl așteptam la sfârșitul lui 2019, potrivit regulamentului din 2017, și totuși acest raport nu s-a publicat nici până acum. La câțiva ani de la intrarea în vigoare, ne bucură că s-a organizat dezbaterea cu privire la starea de fapt din momentul de față, pentru a putea să dăm forma optimă viitorului instrument. Mulțumesc! Cred că întâi trebuie să ne ocupăm de evaluare și apoi să dăm contur uh, acestui instrument relativ nou pentru viitorul CFM. Însă, bordul strategic al EFSD în luna ianuarie atunci când uh, au loc reuniunile comisiei noastre, nu au putut să participe. Și de aceea rugămintea mea ar fi să încercăm să ne coordonăm mai bine pe viitor și cu această precizare, sigur că e important să dispunem de toate documentele, materialele pregătitoare pentru ședințe, asta trebuie să ne parvină înainte și nu după reuniunea Comitetului Strategic, Bordului Strategic. Și cu acestea Aș vrea să dau cuvântul comisiei doamnei Marieta Iager de la DG DEFCO. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor eurodeputați din comisiile de față, doamnelor și domnilor. Este o deosebită plăcere că mi oferiți ocazia de a vă vorbi despre punerea în aplicare a Fondului European pentru Dezvoltare Durabilă, EFSD așa cum este el numit, regulamentul EFSD și în legătură cu situația acordurilor de semnare a garanțiilor, semnării acordurilor de garanție în ceea ce privește planul de investiții actual. Mulțumesc Parlamentului European. Împreună cu Parlamentul și cu Consiliul am adoptat în timp record în 2017 regulamentul EFSD și văd că mai sunt printre membrii actuale ai Parlamentului European unii dintre aceia care au, au, avut un rol, un, au jucat un rol deosebit de important în adoptarea acestui regulament în 2017. Am să vă citez câteva părți din raportul de evaluare pe care vi-l vom transmite, pentru că a fost un exercițiu încununat de succes. Am pregătit și câteva slide-uri ca să aveți așa o imagine de ansamblu despre ce vorbim. Mai întâi de toate, am să vă spun că am organizat patru reuniuni ale Comitetului Strategic. Parlamentul European a fost invitat la fiecare dintre acestea și regretăm foarte mult faptul că la ultima ședință din 21, din cauza semnării acordului de garanție, care era prevăzută tocmai pentru ziua aceea, am ajuns prea târziu și Comisia DEVE N-am mai putut participa, trebuie abonată discuția cu Comisia DEVE și vă promitem că nu se va mai repeta acest lucru. Cu siguranță data viitoare ne vom coordona mai bine. Trecem la următorul slide și aș vrea să vă spun că fondul acesta a demarat foarte bine. Până acum am semnat șapte acorduri de garanție și voi începe cu pilonul 1 din garanția FSD. La începutul lui 2018, Comitetul Operativ a adoptat 28 de propuneri de programe de investiții în baza a 5 ferestre de garanție. Poate că o să vă surprindă un pic uh, cifrele, vedeți aici că vorbim de 55 de miliarde, de 1,55 miliarde, și poate vă aduceți aminte că inițial se vorbea de 1,5 miliarde. Pot să vă spun că am primit contribuții suplimentare, respectiv 40 de milioane de euro de la, de la Fundația Bill Gates, 10 milioane din Danemarca și contribuții din Cehia, Germania și Estonia, care au fost alocate acestui, acestei investiții. De asemenea, am mobilizat la timp uh, garanția EFSD și sperăm ca rezultatul să ducă la 17,5 miliarde de euro. Asta ar crea circa 4 milioane de locuri de muncă, ar aborda problema presiunii migratorii pentru femei și tineri și ar reduce emisiile de dioxid de carbon. Deci îmi face plăcere să vă informez că alocarea geografică este aceea pe care o stabiliți dumneavoastră, respectiv e vorba de două treimi pentru Africa subsahariană și o treime pentru țările din regiunea vecinătății. Așa, sectorul principal reprezintă energiile regenerabile, energiile durabile, apoi IMM-urile. Am găsit bani mai suplimentari pentru a mai pune 50 de milioane la asistența tehnică Apoi am încercat să calibrăm foarte bine al treilea pilon, pentru că pentru investiții durabile e necesar un mediu instituțional adecvat și am inclus bani suplimentari în partea de reglementare. Așadar, până acum am să vă vorbesc despre uh, deciziile Comitetului Strategic, avem un observator suplimentar, am pus la oaltă un grup COGITA pentru garanții, pentru evaluarea acestora. Am semnat al șapte, încă șapte acorduri de garanție, începând cu sfârșitul lui 2018 la Viena, un acord foarte important de garanție Nazira, creat pentru a face față problemei refugiaților din Iordania. And, uh, guarantee that is uh, basically risk sharing facility. Și aici uh, trebuie mobilizată și facilitatea de partajare a riscurilor, astfel încât 9900 de euro din garanția pentru refugiați să fie direcționați către crearea de facilități și uh, pentru ajutorarea IMM-urilor. Apoi trecem mai departe la yoga, lui Johannesburg. În 2019 am semnat acordul de garanție Pelagos cu CDP și cu FMO am semnat de asemenea încă un contract. CDP reprezintă 30 de milioane garanții, și al doilea contract, FMO, reprezintă 42 de milioane. Și al treilea calup de acorduri semnate pe care voiam să-l menționez a început în, dou- în 21 ianuarie anul curent, când am semnat acorduri de garanție foarte importante, în valoare de 100 de milioane de euro, pentru stimularea uh, investițiilor în, în energie accesul la finanțare uh, BEI și un proiect în volum de 40 de milioane. La oaltă, toate aceste proiecte reprezintă 357 de milioane folosite din garanție, adică circa o, un sfert, o pătrime din aceasta. Și dacă trecem la slide-ul următor, Aș dori să vă arăt că avem aici o arhitectură financiară foarte diferențiată. Lucrăm cu 10 instituții financiare și considerăm că faptul că lucrăm cu atât de multe instituții financiare garantează calitatea eforturilor noastre. Vorbim de 1,5 miliarde de, de garanții în, în, ca volum pentru această garanție, cu propunerile pe care le avem. Deja de la primul apel am primit însă uh, de, de trei ori mai mult decât spunea fondul garanției, ceea ce arată cât de importante sunt eforturile noastre. Generăm 7,5 miliarde în investiții în Africa subsahariană și în țările din vecinătatea Uniunii Europene. Și cu acestea trecem în următorul slide. O să mă întrebați, poate, de ce e vorba doar de un număr de șapte E prima dată când Comisia a adoptat un acord de garanție pe partea externă partea comercială pe care o puseserăm la oaltă, împreună cu o firmă de uh, avocați foarte bună, a presupus o negociere intensă în cadrul serviciilor noastre. A trebuit să permitem accesul OLAF la ultimul beneficiar și o serie întreagă de alte negocieri cu instituțiile internaționale. Pe următorul slide vedeți care sunt angajamentele noastre ferme, în sensul că vrem să mai uh, semnăm încă cel mult 8 acorduri de garanție până la vară și în rest, uh, restul vor fi semnate până la sfârșitul lui decembrie, pentru că, după cum știți, vrem să contractăm toate acordurile astea de garanție până la sfârșitul anului 2020. Pentru toate acordurile de garanție propuse, care au fost lansate deja, sau acestea au fost semnate și ne mai rămân doar unele dintre ele până la sfârșitul acestui an. Și acum în ceea ce privește blending-ul IFSD, după cum știți, acesta face parte din EIP și aici eh, banii merg, banii au fost luați din programul geografic și au fost incluți în acest blending. Avem 3,1 miliarde cu un efect de pârghie prin care s-ar obține 30 de miliarde pentru 154 de proiecte din țările subsahariene, Africii subsahariene și din vecinătatea europeană, în transporturi, energie, dezvoltarea sectorului privat și agricultură și aș dori să vă mai informez că alocarea suplimentară până pentru 2020 se apropie de 3,5 miliarde de euro. Noi nu lucrăm în mediul nostru fragmentat, ci ne ducem la delegații și am făcut numeroase vizite în 2019, poate, puteți, uh, poate ați observat pe ultimul slide, avem un forum de business uh, din Camerun, am, ne-am deplasat în Senegal, ne-am deplasat uh, ne vom, ne vom deplasa și în Senegal, și în Uganda, și Madagascar în 2020 și dacă membrii Parlamentului European doresc să ni se alăture, sunt mai mult decât bineveniți, pentru că vrem să vă arătăm cum ne punem în aplicare planul de investiții externe, inclusiv la nivelul delegațiilor Uniunii Europene din întreaga lume. În ceea ce privește evaluarea, ne cerem scuze pentru o mică întârziere cu această evaluare, dar rezultatele au fost atât de bune încât am, am vrut să fim siguri că vi le prezentăm corect și am să citez uh, recomandările și concluziile relevante din raport. Voi începe cu prima. Raportul spune că IFSD este deosebit de pertinent pentru cerințele noului model de dezvoltare financiară care se bazează pe SDG-uri, pe obiectivele uh, SDG și că susține un nou model de acțiune. Lansând aceste SDG-uri, Comisia definește o nouă generație de donatori. Și am să vă mai citesc una despre eficiență și adiționalitate. Sunt sume foarte mari pentru finanțare și cifre foarte mari pentru uh, o, un efect de pârghie de ori 10. E necesar acest lucru pentru transparență în gestiune și respectarea corectă a regulamentului FSD. Aș, vrea, aș putea să continu la nesfârșit, dar cele mai importante lucruri sunt deja menționate. Vrem să încurajăm o mai bună coordonare și aliniere între uh, garanția, eforturile privind garanția FSD și celelalte eforturi, implicându-ne alături de alte fonduri să deschidem un model de acces deschis uh, pentru a spori flexibilitatea și crowdingul în sectorul privat. Vă mulțumesc foarte mult și vă stau la dispoziție pentru întrebări. It is good to have positive evaluation of external. Mulțumesc. E bine să avem o evaluare pozitivă a instrumentelor externe financiare în Uniunii Europene, înainte de runda decisivă de negocieri între guverne de pe 20 februarie. Acum este momentul ca raportorul nostru Uh, să intervină. Ea, Eida, este de la ora 3 uh, în această ședință. Cred că a intervenit pe fiecare dosar în parte. Toate dosarele sunt ale tale. Te rog, ai cuvântul. Președinte, lo que tiene. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Avem multe treabă în săptămânile acestea. În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit și mai ales pentru munca dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, acest fond este unul foarte important și observăm că acum se traduce în sfârșit în proiecte concrete, ceea ce ne bucură foarte mult. Mai ales uh, faptul că în prezentarea dumneavoastră am văzut uh, că se regăseau cuvinte și idei pe marginea cărora am lucrat mult atunci când am negociat sunt proiecte uh, din uh, țările mai puțin dezvoltate. Uh, este vorba despre femei, tineri, zone rurale și toate acestea sunt foarte importante, au fost subliniate în prezentare și oricum este un lucru pozitiv să vedem că se lucrează în zonele în care am căzut de acord că instrumentul acesta va fi în mod special important. Au existat câteva solicitări în ceea ce privește termenele și în ceea ce privește uh, documentația uh, care era necesară și care uh, doream să fie recepționată cu anticipație. Însă, în afară de asta, am și câteva întrebări. S-a întârziat destul de mult cu semnarea primelor contracte, ceea ce este normal atunci când, este, când intră în vigoare un nou instrument. Însă, însă Ah, sigur că nu există evaluarea disponibilă cu privire la noul instrument, însă am vrea să îl îmbunătățim, să îmbunătățim tot ceea ce se poate cu privire la viitorul instrument. Așadar, aș vrea să știu unde au existat cele mai multe dificultăți și de ce s-a întârziat atât cu privire la semnarea primelor contracte de garanție. În al doilea rând, în ceea ce privește personalul uh, pe care Comisia a trebuit să-l pună la dispoziția acestui instrument și în ceea ce privește Uh, viitorul instrument, care va fi mai mare și va necesita și mai mult personal și mai mulți specialiști în acest tip de finanțare. Aș vrea să știu care sunt pașii care se iau de către Comisia Europeană în această privință, mai ales ținând cont de faptul că propunerea uh, cu privire la CFM va reduce mult venit, banii pe parte de administrație și nu vrem să apară probleme. În al treilea rând, este adevărat că am discutat uh, mult și prezentarea a făcut referire la acest lucru. Am discutat despre uh, aceste proiecte și este foarte important să existe un echilibru între proiecte. Nu putem să renunțăm să finanțăm proiecte care sunt foarte importante pentru a uh, finanța proiectele mici, pentru că um, impactul social ar putea să fie important. Mi-ar plăcea așadar să ne uh, liniștiți și să ne spuneți că nu se va ține cont numai de aspectele economice, ci și de uh, cele care țin de uh, dimensiunea socială. Mai ales că trebuie să fie evaluate bine proiectele și bineînțeles că unele sunt uh, scoase în evidență atunci când vine vorba despre finanțare. Mă voi opri aici, aș mai fi avut câteva întrebări, dar uh, nu este suficient timp. Mulțumesc! Stoia! Mulțumesc foarte mult! Realmente sottoscrivo tutto quello che ha detto Doamna Toia, sunt perfect de acord cu cele spuse de unul dintre protagoniștii creării acestui instrument de alminter și în ce privește calendarul și în ceea ce privește modalitățile, aș vrea să știu mai multe despre toate acestea, pentru că noi în Comisia VDV ne-am ocupat foarte mult de această propunere. Ne-am gândit chiar că aceasta ar putea să uh, beneficieze de o organizare proprie, un pic diferită de alte modalități tradiționale de intervenție, tocmai datorită caracterului extraordinar al acestei acțiuni. Mi-aș dori așadar să înțeleg ceva mai mult din cele prezentate, pentru că titlurile se re... temele reale, fără îndoială că se bucură de sprijinul tuturor, tinerii, zonele rurale, energiile regenerabile, uh, noile energii, energiile durabile și așa mai departe. Sigur că toate aceste teme sunt importante, dar ca să înțelegem cum s-ar putea crea dezvoltare într-adevăr de durată, nu pasageră, nu trecătoare, fără să lase niciun fel de gol și care să poată fi asumat de comunitățile locale și resimțit de acestea, aș vrea să știu care ar fi proiectele care ar avea un profil de durabilitate, sustenabilitate, dar și autonomie. Și în acest context, care e valoarea pe care o dați uh, formării clasei, elitei locale, să spunem, mici întreprinzători? Pentru ca aceștia să poată ei înșiși ulterior să construiască în baza acestor proiecte și să le ducă mai departe. Deci, ce valoare, cât, cât de mult accent puneți pe formarea protagoniștilor locali în acest context al proiectelor? You are right. Fund for aveți dreptate, fondurile pentru dezvoltare sustenabilă trebuie să fie dedicate proiectelor sustenabile și acum are Comisia Cuvântul pentru a răspunde. Mulțumesc foarte mult. Sigur, mai întâi de toate, apreciem uh, și mulțumim pentru întrebări și cu doamna Gardia Zabal împărtășim preocuparea că și partea socială trebuie să fie luată în considerare în efectul de pârghie. Prin urmare, uh, o reglementăm cu sectoarele și cu țările, dar știți cum funcționează lucrurile în materie de stabilirea prețurilor, că dacă ne ducem la Uh, SDG-uri, deci dacă mergem în sector unde avem nevoie de mai multă intervenție, atunci uh, putem reglementa de asemenea. Aici, uh, până acum, în toate anexele, la toate acordurile de garantare, instituțiile financiare au urmat abordarea LDC, bazată pe LDC și pe prioritățile pe care le-am uh, stabilit noi, uh, persoane cu handicap, femei și mai departe. Și împreună cu orașe sustenabile, energie sustenabilă, uh, conectivitate sustenabilă. Pentru că, stimate domnule președinte și dragi membri, despre asta e vorba, sustenabilitate. Trebuie să existe și implicarea altor instituții financiare. Acestea trebuie să ofere investițiile sustenabile și prin urmare, ce este important uh, din punct de vedere al instituțiilor financiare este să existe o prezență locală, să existe trupe la fața locului, ca să spun așa, să existe experiență acolo unde ne mergem cu intervențiile noastre și asta să aibă un efect uh, pe termen lung. De asemenea, acum ne gândim la anumite posibilități pentru EFSD Plus, când vom uh, avea o abordare globală, vom merge în America Latina, Asia, că pot exista și alte posibilități. Uh, se pot face mai multe din punct de vedere al capitalului uh, uman, cu digitalul, cu acordul cu pactul verde, rutele pentru migrație. Deci, practic, ca să ca lucrurile să dureze cât mai mult, trebuie să avem același uh, efect de pârghie, dar încă o dată va trebui să fim foarte grijulini în ce prește partea socială și odată ce se calculează efectul de pârghie, trebuie să avem și acea provizionare la 50% și să uh, ne uităm uh, la cifrele medii. Asta este ce vreau să spun. Uh, continuăm să colaborăm cu, partenerul, cu Parlamentul European pentru a defini programul viitorului. Vă mulțumesc. Ah, și am uitat să menționez că, evident, folosim asistență tehnică și mediul de afaceri pentru a obține un efect uh, de sustenabilitate pe termen lung și asta este o altă parte a uh, programului pe care trebuie, de care trebuie să ținem seama. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Uh, sustenabilitatea e considerat uh, punctul 1 pe, în această seară și efectul de pârghie numărul 2. Acum, pentru încheiere, domnul Tobe, președintele DV. Mulțumesc. Uh, dați-mi să spun că eu cred că avem în fața noastră niște luni interesante și o perioadă interesantă așadar și a trebuit să încercăm să examinăm oportunitățile pe care le avem. Și dacă putem coordona cu succes toate instrumentele financiare ale Uniunii Europene și toată expertiza existentă, putem avea instituții transparente și putem uh, introduce investiții și atrage investiții și putem avea creștere sustenabilă în țările partenere, în țările în curs de dezvoltare. E bine să știm că avem aceste valoare și că putem să o examinăm în activitatea noastră viitoare. Cred că avem unele oportunități aici și sperăm că vom avea câteva luni pozitive în viitor, în fața noastră. Mulțumesc! Mulțumesc și aici încheiem ședința noastră. Vă mulțumesc pentru contribuții și, evident, vom discuta în continuare aceste chestiuni. Mulțumesc!